Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Eh, ringrazio... Mulțumesc, domnule președinte, și sigur că mulțumesc și colegilor. Eu, pentru mai multă precizie, aș, am, aș, am cerut doar să inversăm punctele de pe ordinea de zi, punctul 6 eh, cu punctul 7, cu colegul Mulder, lăsând eh, votarea domnului Calfin înaintea discutării punctului meu, dar oricum Mulțumesc tuturor celor care au fost atât de darnici și mi-au permis să discutăm acum punctul meu. Raportul pe care îl analizăm acum este de foarte mare importanță, domnule președinte, pentru că într-un moment de criză financiară, cu participarea la fondurile comunitare, face ca revizuirea creditelor comunitare să fie urgentă. Obiectivul uh, raportului meu este cel de a îmbunătăți accesul la finanțări pentru promotorii proiectelor cu scopul de a le permite să aibă acces la fondurile existente. Și pentru aceasta, Comisia Europeană a propus să se înființeze un instrument uh, de împărțire a riscurilor care să cuprindă o parte din fondurile neutilizate de statele membre și mai ales uh, din fondurile structurale prin colaborarea cu Banca Europeană pentru Investiții sau cu alte instituții financiare care au o misiune politică publică. În avizul meu, în acord cu spiritul general al propunerii Comisiei, am propus anumite modificări pentru îmbunătățirea aplicării în practică a propunerii și mai ales eu propun și vă semnalez următoarele modificări. În primul rând, posibilitatea de a extinde mecanismele de împărțire a riscurilor tuturor statelor membre pentru a uh, acționa conform principiului că mai bine uh, e să previi decât să vindeci. Și așa încât, uh, prin această modificare, s-ar evita periculoase sau situații periculoase de deficituri financiare. O a doua propunere de modificare. Pentru ca propunerea să aibă un impact asupra economiei reale a statelor membre și asupra deciziilor de punere în aplicare, ar trebui să fie aplicată atât operațiunilor deja uh, cofinanțate prin fondurile structurale sau de coeziune, cât și infrastructurilor și operațiunilor IMM-urilor care sunt uh, cele care creează într-adevăr bogăția economică a Europei. Și o a treia propunere de modificare, participarea la fond va trebui să se efectueze pe baza cererii fiecărui stat membru, fără ca, în mod discreționar, Comisia să poată hotărâ dacă cererile sunt admisibile sau nu. Ultima sugestie e că eu consider că pentru a optimiza utilizarea instrumentului de împărțire a riscurilor și pentru a asigura sectorului privat uh, înfăptuirea în practică a proiectelor promovate eh, ar trebui ca cheltuielile care nu se regăsesc la articolul 56 sau această limită impusă de articolul 56 să fie eliminată. Sigur, eh, îmi doresc ca eh, și comisia noastră să fie ținută la curent în mod constant și să poată monitoriza destinația și utilizarea fondurilor ca să nu existe cheltuieli suplimentare din bugetul comunitar ci doar să se utilizeze mai bine fondurile care rămân neutilizate. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, signore Rivellini. Vielen Dank. Eh. Mulțumesc, domnule Rivellini. Din partea comisiei este prezent aici domnul Antonio Goncalvas. Dacă doriți să interveniți, da, aici sunteți. Dacă doriți să ne prezentați câteva puncte de vedere înainte de a trece la discuții. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, salut uh, avizul raportorului din partea Comisiei Cont. Comisia se bucură să ia notă de faptul că opinia raportorului este una pozitivă. Este vorba de o propunere foarte bună în moment de criză Uh, pentru statele membre care primesc asistență financiară de la Uniunea Europeană și de la FMI, care se află în situația de a nu putea implementa proiecte din cadrul politicii de coeziune. De aceea, Comisia vrea ca această măsură să se limiteze la statele membre care uh, beneficiază de asistență comunitară sau FMI, conform acordului din 21 iulie 2011, care a dat uh, semnalul că statele membre pot fi susținute cu măsuri speciale și împrumuturi ale Băncii Europene de Investiții, conform deciziei uh, șefilor de state și de guverne din zona euro. Comisia nu cunoaște ca alte state să își fi exprimat interesul în legătură cu aceste măsuri. Am primit uh, o singură solicitare din partea Greciei, așadar măsura are rolul de a redresa situația din Grecia. În ceea ce privește proiectele din afara politicii de coeziune, noi la Comisie considerăm că se apar riscuri potențiale pentru că Finanțarea potențială are anumite obiective care sunt incluse în buget, așadar extinderea măsurii la hmm. alte proiecte care nu fac parte din politica bugetară va, ar avea implicări bugetare necunoscute în momentul de față. Raportul a fost uh, există peste 8 milioane de euro de sume implementate în legătură cu IMM-urile. Putem face mai mult, le putem con- combina cu împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, uh, fără a modifica regulamentele existente. În propunerea raportorului apare o indicație că instrumentul ar putea să ajute la absorpția uh, fondurilor structurale și de coeziune. Comisia sublinează că Comisia se asigură, vrea să se asigure că nu va fi vorba de o măsură de absorpție, Intenția nu este de a plasa fonduri în acest instrument de împărțire a riscului. Intenția este de a susține uh, proiecte care nu pot fi finanțate în momentul actual din cauza faptului că sectorul privat nu poate să uh, revină cu finanțarea, cu cofinanțarea necesară. Deci nu este vorba de o măsură de absorpție. În ultimul rând, ar fi bine să putem implementa această măsură prin gestionare centralizată, pentru că luăm bani din fondul comun al Comisiei, în acord cu Banca Europeană de Investiție sau cu altă bancă publică, și este important ca instrumentele să fie limitate în domeniul sferei de aplicare și al finanțării. Nu se poate uh, concepe un instrument pentru fiecare stat membru în parte. De aceea vrem ca aceste fonduri să rămână în rețeaua transeuropeană. Mulțumesc, domnule Concalves. Trei colegi doresc să intervină. Are cuvântul domnul Hartung. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că propunerea are scopul de a trimite fonduri de la BEI către statele care se confruntă cu dificultăți grave și care au un grad de corupție redusă. Băncile vor să acorde aceste fonduri, statele de asemenea, uh, fondurile de coeziune nu funcționează, însă mie mi se pare o nebunie să trimitem și mai multe fonduri spre aceste țări în situația în care situația nu funcționează. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Din partea mea, salut acest proiect de aviz. Domnul raportor, domnul Rivelini, merge pe o linie corectă. Comisia, de asemenea, a depus o propunere bună. Este foarte important să ajungem la un compromis pe această propunere. Pentru a avea succes, propunerea <clears throat> trebuie să avanseze rapid. Doar atunci vom putea obține rezultate mai bune pe teren. Necesitățile care au dus la această propunere sunt acute și cu cât întârziem mai mult, cu atât efectele vor fi mai drastice. Vreau să depun două amendamente. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente de împărțire a riscurilor corespund obiectivelor strategiei UE 2020, pentru că există protocoale care trebuie îndeplinite. În al doilea rând, trebuie să susținem rolul IMM-urilor care reprezintă coloana vertebrală a economiei comunitare. Va trebui să creăm noi locuri de muncă eh, prin cercetare și inovare. Eu consider că instrumentele specifice deja existente în fondurile structurale susțin activitățile IMM-urilor și, IMM-urilor și pot duce la creșterea lichidității. Dacă introducem și IMM-urile în această propunere, riscăm să uh, ajungem la o dublare a responsabilităților. Mulțumim, domnule Stavrakakis, următoarea colegă. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îl felicit pe domnul raportor pentru activitatea sa. Salut și propunerea comisiei de a îmbunătăți accesul pentru finan- la finanțare la fondurile structurale și de coeziune cu toții suntem de acord că criza economică și financiară este una sistemică și nu afectează un singur stat membru. De ce să nu avem o abordare holistică pentru a rezolva toate efectele nefaste asupra statelor membre? Avem nevoie de lichidități suplimentare pe timpuri de criză pentru a implementa uh, proiecte de infrastructură. Și acest lucru se aplică tuturor statelor membre. Unele state membre fac mari eforturi pentru a își limita cheltuielile publice și pentru a respecta disciplina financiară. De ce nu li se permite acestor state acces la uh, un instrument echivalent? astfel dăm un stimulent pentru a stimula erorile și indisciplina. Noi, vom, statele care își fac temele, răspund pentru greșelile făcute de cei care nu și le fac. Am depus uh, amendamente în acest sens și sper că Comisia uh, va reconsidera poziția sa. Domnul raportor dorește să intervină din nou? Colegi. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și celor care au luat cuvântul și să mai fac câteva precizări. Domnule Hartung, aș dori să-i spun că nu se prevăd fonduri suplimentare sau vreo sporire a fondurilor, ci se prevede doar o mai bună utilizare a fondurilor deja existente. Nu se dă niciun euro în plus. Ba din potrivă, se dorește generarea mai multor investiții cu aceleași sume. Și sigur că sunt uh, perfect de acord cu, în legătură cu problema legată de calendar. Sigur, trebuie să acționăm uh, cât mai rapid. Uh, adesea un lucru corect care nu este făcut la timp devine un lucru greșit și atunci o accelerare la maxim a acestui proces cred că este dorită. Ai dreptate și colega Ivanova, care îi mulțumesc. Uh, noi trebuie să deschidem tuturor țărilor comunității europene uh, acest proiect, pentru că criza nu afectează doar pe unele state membre și pe altele nu. Așadar, repet, fără a cheltui niciun euro în plus, ci doar cu obiectivul unei mai bune și unei reale utilizări a fondurilor europene, trebuie să fie permis tuturor țărilor Uniunii Europene să aibă acces la aceste instrumente. Mulțumesc din nou. Da, mulțumesc, domnule Rivelini, spune președintele. Termenul de depunere a amendamentelor 14 februarie 2012. Cu asta încheiem punctul 7 de pe ordinea de zi. Și acum ne întoarcem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Calfin Astăzi uh, noi trebuie să adoptăm proiectul de aviz. Poate pot da în primul rând cuvântul domnului Calfin, ca de raportor, vă rog. Domnule Calfin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, nu am prea multe de spus. Am discutat deja acest raport în uh, comisie. E vorba de un raport al Curții de Conturi. Am avut o discuție foarte bună în legătură cu raportul din uh, propria inițiativă în uh, comisia noastră. Astăzi uh, noi trebuie să dăm un aviz. Mulțumesc uh, tuturor colegilor care au făcut sugestii în direcția unor amendamente. <clears throat> Poate unele sunt neclare din punct de vedere terminologic și a spune că nu, aceste amendamente nu ar trebui susținute, dar, în general, impresia este că este, e vorba de un raport de bună calitate și mulțumesc din nou colegilor care au depus amendamente foarte valoroase. Președintele, mulțumesc. Dacă sunteți de acord, putem trece direct la vot. E vorba de un vot electronic, sau cel puțin parțial, dar sper că toată lumea are cartela de vot. Și Amendamentul 1, vot pe părți. Cine este pentru? Prima parte. Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Bun, uh, nu e clar, deci verificăm electronic, vă rog. Deci prima parte, vă rog să votați. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și avem 12 voturi pentru, 8 uh, împotrivă, deci se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Uh, bun, se adoptă, bun. Acum 2, cine este, amendamentul numărul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 3, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Uh, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Paxas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Să adoptăm. Și amendamentul 6 Stas? Deci numărul 5, să verificăm uh, electronic, vă rog. Votul s-a deschis. Bun, deci amendamentul 5, Paxas. a verificat și rezultatul cu 13 voturi împotrivă se respinge. Bun, și acum amendamentul numărul 6, Bart Stas, comandant oral al domnului Stas. Dacă cineva obiectează, nu, atunci putem vota cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul numărul 7, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și uh, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm, bine, verificăm partea a doua. Să vedem cine este pentru, cine este împotrivă. Bun, votul este deschis. Acum votul s-a închis și, într-adevăr, cu 15 împotrivă se respinge. Și acum, amendamentul 8, cu amendament oral. Eh, Paxa. cineva are eh, de obiectat la amendament oral? Nu. Atunci votăm cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votăm întregul document, vot electronic. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și cu 20 uh, de voturi pentru, două împotrivă, se adoptă. Și nicio abținere. Mulțumesc, uh, felicitări raportorului. Asta înseamnă că am încheiat și cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, și anume numărul 6. E vorba de delegația Cont în Haiti. Și voi da cuvântul domnului Ian Mulder ca să ne uh, prezinte ce s-a întâmplat uh, în decursul vizitei. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, am avut uh, multe discuții ca, pre- pentru pregătirea vizitei în Haiti. Uh, am avut uh, o informare cu privire la uh, situația securității de acolo, am avut întâlniri cu vreo șase ONG-uri în legătură cu situația generală și cu mm, experiența lor în procesul de implementare. Situația în Haiti e dificilă, poziția guvernului nu e prea puternică și deși s-au promis foarte multe fonduri și ajutoare, dar nu au ajuns încă toți banii, situația e foarte problematică, de fapt. În dosarele pe care le aveți în fața dumneavoastră, găsiți o mulțime de informații despre Haiti. Eu n-am fost în stare să le citesc pe toate, poate dumneavoastră, da? Uh, Însă, uh, un lucru în legătură cu care delegația nu a avut o poziție clară, ECO a uh, făcut uh, propunerea ca delegația să viziteze trei proiecte. La întâlnirea cu ng am discutat acest punct, dar am spus că încă nu dispune destule de informații despre proiectele în cauză și am dorit să știm ce se întâmplă cu finanțarea diferitelor proiecte pe pagina, la pagina 3 a programului pentru Haiti, să vedeți că se propune o vizită la Barra Isa, uh, unde uh, sunt prevăzute 5 milioane, sunt prevăzute 5 milioane, 5 milioane de euro uh, finanțare din partea Uniunii Europene. E vorba de un centru de formare, uh, de pregătire pentru catastrofe, 1,5 milioane și o vizită la Charles Marsh Champ, de Mars, pardon, unde uh, mii de oameni trăiesc uh, în zona Palatului Prezidențial care a fost distrus. Uh, se prevede o contribuție a UE cu 2,3 milioane. Trebuie să ia o hotărâre uh, să vedem ce uh, doresc membrii delegației să vizităm până la urmă. Vizita va avea loc în 22-26 februarie 2012. E vorba de un program destul de încărcat și, mă rog, vom vedea ce se va întâmpla. Știm că, până la urmă, vom avea numai două vizite, nu vom avea prea mult timp la dispoziție să vedem prea multe, dar uh, poate că totuși ne vom putea face o imagine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mulder! Am avut un schimb de opinii, dar vreau să vă atrag atenția că există un raport de informare pe care îl găsiți în documentele dumneavoastră și departamentele competente în domeniul din Parlamentul European vor putea să vă stea la dispoziție. Domnul Udi dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc secretariatului pentru calitatea organizării acestei uh, acestui eveniment. În primul rând vreau să vă vorbesc despre alegerea proiectelor de control care trebuie controlate. La tehnicile de, de obicei cu tehnicile de auditare se alege în primul rând prin uh, eșantion aleatoriu care sunt proiectele pe care trebuie să le vizităm. Proiectele pe care trebuie să le vizităm așadar ne sunt uh, transmise de către serviciile comisiei. Deci de unde să, faptul că ei ne pro, propun proiecte nu este un lucru problematic, însă mă gândesc acum cu privire la metoda pe care o aplicăm, adică se face deja o primă triere. Există probleme de siguranță în ceea ce privește transportul la fața locului, aș vrea să știu câte ceva despre acest subiect. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește schimbul de opinii pe care l-am avut cu ONG-urile, este evident că în finanțarea publică există foarte multă fraudă și corupție. Mm, nu știu cum vom putea să evaluăm acest subiect al fraudei și corupției într-un stat în care, din cauza evenimentelor, uh, catastrofelor naturale și din cauza situației politice și administrative, uh, pentru că nu există de fapt o administrație, există for probleme foarte mari. Și ultima observație pe care doresc să o fac, domnule președinte, este că și Comisia DV din Parlamentul European uh, merge foarte des în Haiti din motive evidente care n-au legătură cu controlul bugetar. Aș dori să știu dacă cele două secretariate s-au pus de acord pentru ca, pe de-o parte, să avem uh, documentele pe care le întocmește Comisia DEVE și dacă și Comisia DEVE ne poate da eventual opinia sa despre ceea ce am putea noi să controlăm din perspectiva controlului bugetar. Deci dacă poate să existe o interacțiune între cele două comisii. Da, mulțumesc. Poate că am putea să răspundem la această întrebare după aceea. Acum are cuvântul doamna Herzog. Sau cine dorea să ia cuvântul? Nu am văzut. Cred că doamna Herzog, nu? Ja, coleg Hartung. Ja, bitteschön. Ich... Hartung, colegul nostru Hartung. N-am citit bine, spune președintele. Doamnă, domnule Hartung. Domnule Hartung, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt pentru controluri și pentru auditări. Uh, au, și uh, cred că este o procedură foarte bună să avem uh, această procedură la dispoziție, dar această călătorie mi se pare foarte puțin utilă. M-am uitat pe Google timp de o oră despre fondurile și folosirea fondurilor în Haiti și am primit deja foarte multe informații prin internet despre situația din Haiti. Deci foarte multe informații de fapt pot fi obținute pe internet. Există foarte multe rapoarte și către SUA și făcute de ONU o delegație în care se stă două zile la fața locului nu cred eu că ne mai aduce informații suplimentare decât cele pe care le putem obține momentan. Ar trebui și să ne gândim la costurile acestei uh, delegații și să ne gândim și care este utilitatea până la urmă să mergem acolo. Da, mulțumesc. Alte luări de cuvânt nu mai sunt. Există însă acum o întrebare la care trebuie să răspundem. În ce măsură putem primi informații de la Comisia DEVE. Poate cineva din partea secretariatului să răspundă la această întrebare? Da, vă rog, din partea secretariatului. Da, ca să-i răspund domnului Odi, într-adevăr ne-am pus de acord cu uh, Comisia Dezvoltare, dar uh, ei sunt competenți pe alte aspecte și în ceea ce privește organizarea și securitatea misiunilor noastre, da, întotdeauna suntem într-o interacțiune cu ei uh, foarte puternică. Ja, vielen Dank. Damit ist die, uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că v-am răspuns oarecum la întrebare atunci. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Odi? Da și nu. În, după ce am auzit în zvonurile între parlamentari, parlamentarii din Comisia DEVE nu erau la curent cu această misiune și sunt sigur, nu sunt sigur dacă Cocobul este la curent cu ceea ce face DEVE. Știu că dumneavoastră aveți eh, ca funcționar relații foarte bune cu Comisia, dar nu știu în ce măsură sunt informați și deputații. Mulțumesc. Din partea secretariatului nostru, a fost, uh, se spune, informat secretariatul Comisiei DV despre această uh, călătorie. Nu știu în ce măsură apoi funcționarul respectiv a informat mai departe deputații. Aceasta nu mai pot să controlez. Însă, din informațiile pe care le-am uh, obținut, știm că aceste schimburi există. În ceea ce privește scopul delegației ca atare, trebuie să spunem că E nevoie de o aprobare în forurile competente pentru această reuniune. Eu zic că această chestiune de principiu nu ar trebui să fie rezolvată acum în acest context, ci mai degrabă în forurile competente, după cum spuneam, adică în grupurile politice. Eu nu pot să vă spun decât din experiența mea în Comisia pentru Dezvoltare Regională că astfel de călătorii uh, și de delegații ale colegilor, uh, în, mai ales transatlantice, trebuie să aducă cu sine și anumite vaccinări și câteodată înseamnă într-adevăr o oboseală puternică uh, în timp ce poate că există într-adevăr uh, și uh, alte mijloace de informare. Sigur că un, o informare directă de la victime, de la persoanele la fața locului este întotdeauna o plus valoare față de informațiile de pe internet și acesta este și motivul pentru care facem eforturile de a călători. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care sunt gata să uh, meargă în această călătorie cu siguranță foarte obositoare în Haiti. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da? Bart Stas, te rog. Da, vă mulțumesc. Vreau totuși să mai uh, reacționez la ce a spus colegul meu Hartung. Re sunt adesea interesante delegațiile. Eu am fost în Kosovo și în Macedonia, în FIROM, îmi cer scuze, spune vorbitorul, și a fost foarte util să vizităm aceste țări. Întrebarea este ce facem cu aceste informații? Am vorbit cu oamenii la fața locului, am vorbit cu ONU, reprezentanții ONU ai Comisiei și după uh, delegație, după reuniunea pe care am uh, organizat-o și reuniunile pe care am organizat acolo, am scris un raport foarte concludent pe care te poți baza și mai târziu. De aceea sunt de acord cu colegul Hartung. Plec de la premiza că cei care vor face parte din această delegație vor putea spune că două zile este o nebunie să te duci două zile într-un loc atât de îndepărtat, nu știu cât se poate rezolva în două zile. În calitate de control bugetar, trebuie să spunem și uh, conducerii Parlamentului că la reuniuni atât de scurte ar trebui să existe totuși excepții. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dau cuvântul acum reprezentanților comisiei. Dacă doriți, vreau să salut pe doamna sau domnul Pedas Lado, nu știu cine e, din partea comisiei. Ah, pardon, îmi cer scuze, am greșit. Doamna sunt de la DEFCO. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Aș fi vrut să intervin doar pe tema proiectelor uh, testate prin eșantion. Această întrebare s-a pus înainte. Cred că punctul de plecare al delegației era că doreau să primească, de fapt, o listă completă a proiectelor pentru a vedea după aceea care au fost triate. Cred că este foarte dificil pentru delegație să vadă care sunt delegațiile pentru noi, să vedem care sunt delegațiile cele mai utile. Există sigur chestiuni de securitate, de siguranță, pe de altă parte există chestiuni care țin de durata călătoriei. Avem multe proiecte care se desfășoară la Port-au-Prince și știm că mm, accesul din centru către periferia lui Port-au-Prince este extrem de dificil, având în vedere că misiunea este doar de două zile. A trebuit într-adevăr să alegem pe mus- la mustață, pe munchie, eh, proiectele pe care eh, le vom vizita, pentru că altfel n-ar fi fost realist și fezabil la fața locului. Și asta contează foarte mult, iar pentru delegație va fi dificil, într-adevăr, să aibă o viziune concretă asupra alegerii făcute. Iată de ce ni s-a am cerut eh, serviciilor ECO și DEVCO din comisie uh, să ajutăm delegația să-și orienteze mai degrabă geografic uh, alegerea și nu, să nu se ducă la proiecte care, să nu viziteze proiecte care nu sunt uh, deloc complicate, ci proiecte realiste în două zile, ceea ce este un interval foarte scurt. Altfel, um, pot spune că pentru Comisia Dezvoltare și uh, Cooperare DEFCO avem deja informații din, preluate din briefingul care a fost parte din dosarul general și care ne permite să putem avea o viziune globală a răspunsului Uniunii Europene după cutremurul din Haiti, ceea ce privește ajustări, adaptări și uh, portofoliul uh, alocat din punct de vedere financiar. Mulțumesc! Mulțumesc, vreau să vă mulțumesc uh, pentru această explicație suplimentară putem să închidem astfel uh, punctul de pe ordinea de zi, punctul 7. Îi dau cuvântul din nou lui Ian Mulder. Domnul Mulder, putem combina 2 și 3, dar putem să vizităm și 1. Nu știu ce se dorește. Ja, gibt es uh, da von Seiten der politischen din partea grupurilor politice există vreun feedback? Domnule Gaier, vă rog. După părerea mea, trebuie să ne uităm uh, la ce dorim. Dacă vrem să constatăm care sunt dificultățile reale la fața locului, la proiectele pe care le vizităm, uh, Asta cred eu că este și uh, sarcina noastră, să vedem care sunt dificultățile care se confruntă și membrii Comisiei ECO, um, departamentului ECO din Comisie. Aș dori să subliniez că Trebuie de asemenea analizat cum sunt folosite fondurile de către membrii ECO pentru a vedea dacă sunt folosite cum trebuie. Vom respecta procedurile și va trebui să vedem care este cadrul de siguranță în care acționăm, va trebui să vedem care sunt uh, amenințările, în ce măsură vom putea constata și uh, cazuri de mită acordate autorităților de securitate. Există deja foarte multe informații din partea unor colegi. Nu vom uh, fi confruntați cu siguranță cu un caz flagrant și nu vom constata la fața locului uh, necesar de, un necesar de ajutor imediat pentru copii, de exemplu, sau de formare. Cred că dacă s-ar întâmpla așa, am fi avut un noroc uh, fantastic. Dar este totuși uh, ocazia de a avea o impresie reală și vie a contextului în care se lucrează acolo și care sunt problemele care decurg din această activitate reală. E mai bine, sigur, să analizezi două proiecte care se pot uh, cupla din punct de vedere logistic, pentru că așa avem o impresie mai amplă decât dacă ne limităm pe un singur proiect. Aceasta este, după părerea mea, cea mai bună soluție. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Gresle mai vrea să ia cuvântul. fără microfon. Nu mai există alte lor de cuvânt, domnul Mulder. Dar fiind dat că domnul Gaier propune această variantă, eu zic să vizităm propunul, uh, proiectul 2 și să terminăm cu proiectul 3. 2 și 3. Bine? Da, mulțumesc, sigur, e foarte bine, nu mi se pare deloc uh, problematic, putem să convenim așa, deci închidem acum punctul 7, închidem punctul 7 și trecem la punctul 8, care este primul punct într-o nouă procedură, după cum mi-a spus și uh, doamna del Castillo înainte. Avem uh, aici de-a face cu un raport special. Ele vor fi dezbătute probabil pe viitor în plenară. Aceste rapoarte speciale pe tema măsurilor adoptate de UE la adaptarea capacității flotelor de pescuit. Raportoare este doamna Marta Andreasen, și din partea Curții Europene de Conturi aș vrea să îl salut pe domnul Lazaros Lazaru. Sper că am pronunțat bine cuvântul, uh, numele noastră și vreau să vă dau cuvântul. Da, Domnule Lazaru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte și stimați deputați în Comisia pentru Control Bugetar, mă bucur să am ocazia să vă pot prezenta raportul special numărul 12 pe 2011 a Curții de Conturi pe tema măsurilor adoptate de UE la adaptarea capacității flotelor de pescuit ale UE la oportunitățile de pescuit. Acest raport vine la un moment important pentru politica europeană comună de pescuit PCP, fiind dat că s-a făcut o propunere de reformă a politicii comune de pescuit și a fondului european de pescuit uh, și fondului pentru uh, și de uh, resurse mar, marine. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre contextul raportului și apoi să vă menționez recomandările și concluziile curții. Timp de foarte mulți ani, capturile și stocurile de pești din Uniunea Europeană au fost în scădere. Pescuitul la nivel uh, sustenabil este atât uh, amenințător la adresa sustenabilității stocurilor de pești, dar și la uh, adresa sectorului în general. După ultima reformă a PCP din 2002, capturile de pescuit au scăzut cu 1000 de, de milion de tone și s-au pescuit și s-au pierdut foarte multe 70.000 de locuri de muncă. S-au identificat problemele pentru uh, suprapescuit și uh, pentru uh, capturarea uh, exagerată. S-a încercat în ultimii ani să se reduc, reducă capacitatea flotelor de pescuit prin uh, diferite acțiuni de restricții impuse statelor membre și de uh, adaptare a flotei. Aceste măsuri uh, nu au funcționat până acum. Aceasta s-a recunoscut și în uh, Cartea Verde din aprilie 2009 a Comisiei, care este și propunerea actuală. S-au raportat probleme și cu supracapacitatea flotelor în diferite rapoarte, iar uh, recent, în raportul 7 din 2007, și în raportul special din 1993 s-au evidențiat aceste probleme pentru prima dată, ceea ce înseamnă că problemele pe care le abordăm acum au fost de fapt prezente de mai mult timp. Știm că PCP-ul a avut nevoie de o reformă de mult și având în vedere problemele enorme cu care ne confruntăm, Curtea de Conturi a hotărât să examineze măsurile europene de reducere a capacității și, în conformitate cu legislația PCP, am hotărât să examinăm uh, măsurile UE de adaptare a capacității flotelor de pescuit la oportunitățile de pescuit disponibile. Cele șapte state membre pe care le-am vizitat, Danemarca, Franța, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și uh, Marea Britanie, reprezintă împreună 70% a capturilor europene de uh, pești și a capacității flotelor și 80% din fondurile Uniunii Europene, dându-ne o imagine clară a capacităților în Uniunea Europeană. Care sunt concluziile noastre principale? Curtea a tras concluzii în două categorii. Prima categorie se referă la un cadru al politicilor pentru reducerea capacităților și al doilea se referă la crearea măsurilor specifice de reducere a capacităților. Există trei puncte principale pe care aș dori să le subliniez în ceea ce privește cadrul politic. În primul rând, există o măsurare inadecvată a capacităților măsurile din cadrul PCP cu privire la flotă uh, și la puterea acesteia nu, sunt, uh, nu țin cont de progresul tehnologic și de metodele recente de pescuit. În timp ce capacitatea nominală scade a flotei, abilitatea unei flote de a pescui crește cu 3% pe an. Aceasta s-a, a fost estimările corții, curții și aceasta duce la o creștere cu 60% într-o perioadă de 16 ani din 1992 până în 2008 a capturilor. Cu atât mai mult, ultima dată o s-a făcut o evaluare a capacității flotelor, a fost acum 16 ani și atunci s-a estimat că 14, 40% Um, este creșterea respectivă. Aceasta complică lucrurile și uh, în ceea ce privește stabilirea de obiective. În al doilea rând, marjele de capacitate a flotelor și restricția capacității flotelor au devenit irelevante. PCP-ul stabilește um, praguri de capacitate în ceea ce privește puterea și uh, dimensiunea acestora. Uh, aceste praguri nu sunt relevante pentru că, de fapt, mărimea flotei este, de fapt, sub această marjă. Flota ar putea să fie considerată ca având 200.000 de tone în plus și totuși în continuare să fie conformă cu regulile. Al treilea punct se referă la tratarea drepturilor de pescuit. PCP nu are reguli destul de clare pentru, tra- uh, pentru adoptarea regulilor de pescuit în momentul în care um, sunt uh, Vapoarele sunt scoase din uz cu bani publici. Există o reglementare din 2002 care prevede retragerea drepturilor de pescuit la astfel de nave, dar reglementările care stabilesc cote anuale permit o realocare a acestor drepturi în anumite cazuri. Unele state membre permit uh, pescarilor să își vândă drepturile de pescuit. Vânzarea drepturilor de pescuit de la navele casate sunt uh, folosite pentru ca pescarii să-și restrângă activitatea și să-și transfere uh, fondurile către alte activități. Regulamentul însă nu prevede cum ar trebui să fie tratat un astfel de caz în momentul în care se folosesc în alt scop fondurile din casarea unui vas. De asemenea, rolul drepturilor transferate și accesibilitatea uh, acestora nu sunt prevăzute în raport. Danemarca și Norvegia au adaptat uh, cum trebuie capacitatea flotelor lor, fără să folosească exagerat fonduri publice și uh, fondurile tra- pentru transferul de drepturi. Cortea consideră, în concluzie, că regulile cu privire la drepturile de pescuit trebuie să fie clarificate și că trebuie învățate mai multe lecții. De asemenea, aș vrea să menționez un studiu foarte interesant care a fost pregătit în 2010 de către, pentru Parlamentul European, care se numea Instrumente pentru gestiunea pescuitului, care a identificat chestiuni similare cu cele pe care le menționăm noi în raportul nostru special. Există șapte puncte pe care aș vrea să le menționez în ceea ce privește măsurile specifice de reducere a capacităților. În primul rând, au existat întârzieri în implementarea Fondului European de Pescuit de către statele membre. La sfârșitul lui 2010, deci la jumătatea perioadei în acest program, numai 645 de milioane, adică 15% din uh, cele 4,3 uh, miliarde au fost folosite. În al doilea rând, programele operaționale ale statelor membre și obiectivele acestea de reducere a capacităților nu au fost justificate în mod oficial, făcând uh, referire la stocul de pești. De asemenea, au existat probleme în ceea ce privește planurile de ajustare, de adaptare la eforturile de pescuit, care sunt un mecanism pentru a ținti mai bine ajutoarele Comisiei pentru captarea de, de nave obiectivele de reducere a capacităților însă nu sunt clar definite în acest document. În al treilea rând, deși investițiile de îmbunătățire a abilității de pescuit nu sunt eligibile pentru fonduri publice, am considerat că se pot finanța și din investiții publice astfel de acțiuni, de exemplu prin sisteme mai bune de propulsie care îmbunătățesc capacitatea navelor uh, și le transformă în uh, nave mai competitive. De asemenea, registrul european de pescuit nu a fost bine updatat cu uh, în ceea, ce, în ceea ce privește navele care au fost casate cu bani publici. Alt punct important este între 2003 și 2009 5800 de nave, adică echivalentul la 305 mii de tone au fost casate cu ajutor public în ceea ce privește în conformitate cu acest registru, însă nu a existat un program de țintire clar a astfel de uh, măsuri. Aceste măsuri au avut de aceea un impact foarte limitat pe uh, stocurile de pești. În unele cazuri s-au plătit uh, finanțe uh, ajutoare publice pentru anumite nave care erau deja scoase din uz sau pentru unele nave care în continuare depășeau uh, admis, uh, totalul de caz capturi admisibile. Uh, propunerea pentru un nou fond de pescuit și fond marin a tras concluzia că ajutoarele acordate pentru casare nu au fost folosite eficient. Din 1994, 1,7 miliarde de euro au fost uh, cheltuite în astfel de măsuri specifice. Punctul 6. Regulamentul pe tema crizei combustibililor nu a dat rezultate suficiente. Acest regulament intenționa să ofere fonduri publice la nivel foarte înalt pentru casare și modernizare de nave în răspuns la criza combustibilor din 2008. Curtea a constatat că unele statele, state membre au interpretat liber aceste cerințe de eligibilitate și nu au obținut uh, economii pentru, uh, salv, economii pentru capacități. De exemplu, construcția și transportul navelor nu a beneficiat de astfel de măsuri și în final Curtea a constatat că regulile PCP care ieșeau din uh, rapoartele venite de la statele membre cu privire la reducerea capacităților nu erau corespunzătoare. În plus, acele state membre nu au pregătit rapoarte potrivite și de multe ori nu au folosit uh, orientările Comisiei în domeniu. Într-adevăr, este imposibil să obții informație um, de credere despre aceste rapoarte. Ce recomandă Curtea? Raportul curții recomandă ca și Comisia să considere dacă inițiativele sau revizuirea regulamentelor, regulamentelor de bază sunt necesare pentru a putea defini mai bine capacitățile uh, de pescuit și capacitățile navelor. De asemenea, trebuie luate măsuri uh, adevărate pentru reducerea acestor capacități, pentru a stabili limite la capacitatea flotelor, pentru a îmbunătăți uh, Uh, planurile de folosire a combustibilor și pentru a uh, aplica schemele de ajutorare pentru modernizarea navelor, îmbunătăți, pentru a îmbunătăți calitatea registrului și pentru raportarea informațiilor despre uh, rapoarte. Raportul recomandă ca statele membre să implementeze fondul european de pescuit uh, la timp, să se asigure că investițiile care sunt finanțate public nu sporesc abilitatea, capacitatea de pescuit. Trebuie de asemenea updatat mereu registrul de pescuit și trebuie să se facă parte navele mai bine din schema de ajutorare a Comisiei și trebuie îmbunătățite eforturile de reducere a capacității în general. În final, mesajul nostru este că PCP-ul nu va avea succes uh, probabil dacă problema supracapacității flotelor nu este rezolvată. Aceasta ar însemna identificarea uh, unei extinderi asupra capacității și formularea de măsuri și de uh, promovări a unor măsuri de uh, performanță mai, mai clară. Curtea conclude de asemenea că Există acum un moment de o, o ocazie care trebuie folosită pentru ca și autoritățile legislative să se ocupe de această problemă de reducerea capacităților. Mă bucur că raportul curții poate să contribuie la acest proces. De fapt, pentru ca să vă mai dau o informație, aș vrea să știți că am fost invitați de către Parlamentul European în Comisia PEș să prezentăm acest raport pe 21 martie. Vă mulțumesc pentru atenție și mm, sunt la dispoziția noastră pentru ca să vă răspund și la întrebări. Thank you very much, Mr. Lazaros Lazaru. Mulțumim, domnule Lazaru, pentru prezentarea acestui raport special. După cum ați menționat, noua procedură pentru rapoarte speciale a, va consolida conștientizarea în Parlamentul European și va fi foarte util ca și celelalte comisii să trateze aceleași subiecte. Vreau să dau cuvântul acum doamnei raportor, Marta Andreasen, pentru ca să-și dea avizul și vreau doar să vă atrag atenția că proiectul raportului dumneiei va fi dezbătut în 23 aprilie aici în comisie și concluziile raportoarei vor fi incluse în procedura de descărcare a Comisiei pentru anul acesta. Îi dau acum uh, uh, cuvântul doamnei Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Deseori când uh, sunt în această comisie, mă întreb când vom spune destul cu politicile europene eșuate. Acest raport al curții în legătură cu uh, performanța politicii de pescuit este un raport extrem de negativ, cred că cel mai negativ pe care l-am văzut. Am cheltuit peste 6 miliarde de euro. Haideți să ne uităm la probele fundamentale aduse de raport. 1,7 miliarde de euro pierduți din 2002 pe vas, pe casarea unor vase fără rezultate tangibile. 90% din stocurile de pești sunt suprapescuite peste limite biologice majoritatea dintre acestea. Peste 200 de mii de peste 100 de mii de locuri de muncă au fost pierdute în industria pescuitului până acum. Durabilitatea pescuitului în Uniunea Europeană nu poate să fie garantată. Politica de pescuit nu a rezolvat problemele, nu s-au actualizat registrii de pescuit și Comisia Europeană nu a întreprins niciun fel de măsură eficientă de monitorizare, monitorizare a situației. Raportul actual sublinează ceea ce cunoaștem cu toții despre PCP, că este un eșec, un eșec total. A înlocuit politicile naționale bune care uh, apără stocurile și stabilesc limite. S-a introdus un sistem uh, care nu a putut fi controlat de către comisie și în care fiecare a făcut ce a vrut. Este vorba de o pierdere absolut revoltătoare de uh, vieți acvatice. A fost, uh, s-a folosit debarcarea unor pești uh, extrem, pești uh, sănătoși care se puteau fi consumați. Comisia propune doar reforme ca răspuns la uh, rapoartele curții de conturi. Dificultatea pentru mine și pentru mulți uh, pescari cu care am vorbit este că nu avem niciun fel de încredere, zero încredere că aceiași oameni care au creat acest sistem falimentar pot să îl reformeze în mod uh, rezonabil. Concluzia este foarte clară. Politica de pescuit trebuie să aparțină guvernelor naționale dacă acest raport nu ne face să acționăm, atunci mă tem, ca și autorii raportului, că nu va mai exista niciun fel de industrie a pescuitului în Europa. Acum aș dori să pun o serie de întrebări Comisiei și Curții de Conturi. Cunoaște Curtea de Conturi probleme specifice cu anumite state membre Uh, pe care nu le-au auditat, cum ar fi Cipru, Grecia și țările de jos. Comisia a introdus planuri de a reforma PCP în 2011, în lumina rapoartelor curții de conturi. Când ar fi trebuit să vină Comisia cu asemenea planuri de reforme? Atunci când Curtea de Conturi spune statele membre trebuie, asta înseamnă că trebuie să se introducă și sancțiuni automate pentru cele, acele state care nu se conformă. În acest nu este cumva ilogic să recomandăm că investițiile pe vase nu, să nu crească capacitatea de pescuit a, a, a acelorași vase. De ce a durat atât de mult până când să apară aceste probleme? Comisia Puteți să ne explicați de ce ultima evaluare a capacității flotei a fost făcută 15 ani în urmă? Majoritatea statelor membre nu uh, prezintă rapoarte corespunzătoare, însă există un grup pe pescuit care se întrunește de câteva ori pe an în clădirea Borșet a Comisiei. Ce se întâmplă la aceste întâlniri? Doar se face conversație de complezanță, de complezență? Doar atât deocamdată. Mulțumim, doamnă Andreasen. Înainte de a da cuvântul reprezentanților comisiei, aș dori să întreb dacă alți membri ai comisiei au întrebări pentru Curtea de Conturi sau pentru comisie. Domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este una de natură procedurală la prezentarea punctului, ați spus că raportul doamnei Andreasen va fi important pentru descărcarea de buget, însă văd că este primul raport din cadrul unei noi proceduri și că va exista un raport ulterior asupra căruia vom vota și care va reprezenta poziția Parlamentului European. Din câte văd eu, nu, situația nu este exact aceeași ca și cea prezentată inițial. Vreau să știu foarte clar care este procedura, așadar. Am putea primi câteva informații suplimentare în legătură cu procedura. Pentru că se va schimba felul în care lucrăm aici, Vom avea avize ale comisiei, rapoarte speciale ale comisiei noastre în legătură cu rapoartele curții de conturi, uh, pe care le-am discutat, dar nu le-am votat. Toate acestea au intrat în raportul de descărcare acordat comisiei. Vreau să știu cum înaintăm pentru a ști ce reprezintă ceea ce facem noi aici pentru că există și consecințe pentru raportul Andreasen. Acum, în legătură cu fondul, ceea ce a prezentat Curtea de Conturi este extrem de îngrijorător. Doamna Andreas a spus foarte bine când vom spune destul din partea grupului socialiștilor să se spună că nu vor ca Comisia să dea curs proiectului și că există probleme este destul de special. Știu că de la coordonatorii noștri de la Comisia de Pescuit că propunerea Comisiei este să nu continue programul și că asemenea, o asemenea propunere ar, s-ar bucura de susținerea unei majorități în Comisia de Pescuit. Vă mulțumesc. Mai există alte intervenții? Se pare că nu. Acum, în ceea ce privește procedura. Vă reamintesc ceea ce am scris în buletinul comisiei noastre vom discuta raportul doamnei Andreasen și amendamentele raportului. Va fi un raport obișnuit, va fi tratat în același fel. Cu toate acestea, discuțiile sunt foarte relevante pentru întreaga procedură de descărcare. implicațiile și consecințele merg în ambele sensuri. Bine, acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domn, care un, îi avem pe domnul Piniaslado și domnul Johnson. Care dintre dumneavoastră dorește să intervină? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că Comisia salută raportul Curții de Conturi Uh, și uh, din fond și în ceea ce privește mm, data la care vine, pentru că uh, este foarte benefic pentru discuțiile noastre. A fost spun de la bun început că Comisia este de părere că rezolvarea problemei supracapacității, oricare ar fi acestea, aceasta acum în Europa, este cheie pentru o politică de pescuit de succes în viitor și suntem de acord și împărtășim majoritatea concluziilor și recomandărilor Curții de Conturi. Vă explic care este poziția noastră mai precis în legătură cu o serie de elemente menționate de domnul Lazaru. În legătură cu măsurarea imperfectă a capacității, într-adevăr avem o supracapacitate măsurate prin, de niște parametri care nu țin cont de progresul tehnic. Supracapacitatea nu este statică. Ea există pentru că se fac progrese tehnice constante care cresc posibilitatea flotelor de a captura pești. Parametrii statici nu pot uh, captura nu pot stabili niciodată precis uh, capacitatea. Din acest punct de vedere, respectarea nominală a pragurilor exprimate în um, parametrii statici nu este una satisfăcătoare pentru flotele europene. În legătură cu drepturile de pescuit, acest lucru este important să fie clarificat în drepturile transferate și dacă acest lucru contribuie la creșterea nivelului de pescuit. Orice se întâmplă cu drepturile de pescuit, am hotărât că situația este diferită în statele membre. Orice se întâmplă cu drepturile de pescuit ale navelor casate, aceste drepturi nu cresc numărul de uh, Uh, pești care pot fi pescuiți de fiecare stat membru. Acest, această cantitate este convenită prin politica de conservare, limitele TAC, care stabilesc limitele individuale pentru statele membre. Sunt, suntem de acord că există anumite confuzii la nivelul anumitor state membre în legătură cu felul cum funcționează uh, transferurile de drepturi de pescuit, însă în niciun fel nu se uh, nu crește uh, posibilitatea de pescuit pentru un stat membru la casarea unui vas. Ținem cont de faptul că Fondul European pentru Pescuit actual are un sistem special care a fost implementat într-un timp extrem de lung în unele state membre. Vrem să remediem acest lucru în propunerea pentru fondurile structurale în viitor, simplificând sistemele de acordare a finanțării pentru a rezolva problema în viitor. Poate că Uh, planurile de gestionare a finanțelor nu este gândit foarte bine, însă noi examinăm situația și atunci când statele membre au prezentat cereri de plată conform unor planuri care nu uh, corespund standardelor, am uh, rambursat fonduri, însă nu o facem automat dacă uh, trebuie să primim asigurări că planurile au fost implementate în mod corect. După aceea, investițiile în, pentru îmbunătățirile la bord. Aceste investiții, bineînțeles, nu corespund cu definiția statică a capacității, după cum uh, a fost exprimată în kilowatt și gigatone este și tonaj brut. Am trimis o cerere statelor membre pentru a detalia investițiile exacte care au fost făcute pentru a vedea cum corespund investițiile respective cu gândirea noastră și pentru ca capacitatea de captură să nu crească și pe baza analizei respective, Comisia va lua o decizie în legătură cu rambursarea sau nu a fondurilor comunitare vărsate în contul statelor respective. În legătură cu actualizarea registrelor flotelor, conlucrăm uh, cu statele membre, Comisia are un registru al flotei actualizat pe baza informațiilor primite de, că, de la statele membre. Atunci când informațiile, informațiile sunt incomplete, Comisia caută activ să primească informații actualizate de la statele membre. După aceea, în legătură cu uh, vasele, cas, navele casate care nu sunt alese foarte bine, într-adevăr există o problemă, de aceea Uh, casarea navelor nu a fost un instrument eficient. Sunt de acord, suntem de acord cu Curtea de Conturi că uh, um, casarea navelor așa, navelor așa cum a fost aplicată în ultimii ani nu a fost eficientă din punct de vedere al costului, pentru că selecția vaselor casate nu a fost bună din partea statelor membre. Există două soluții aici. Pe termen scurt, trebuie să insistăm ca statele membre să își ajusteze eforturile, să aibă planuri mai detaliate și pe termen mediu, în contextul reformei, după cum știți, domnule președinte, Comisia propune ca casarea navelor să fie eliminată în totalitate din uh, domeniul de finanțare în Uniunea Europeană. În legătură cu regulile uh, de raportare PCP care nu sunt corespunzătoare este posibil ca această problemă să fie una care să nu poate să fie rezolvată. Am, avem linii directoare pentru statele membre în legătură cu acțiunile care trebuie să fie întreprinse. Este adevărat că anumite state membre nu au dat curs acestor reguli, aproape jumătate din ele, însă, în final, uh, ajungem la consilieri, oameni de știință, pentru a obține o definiție mai rafinată. Însă ei ne spun că problema este atât de complexă pentru că nu este vorba doar de o adaptare a parametrilor statici la resursurile biologice care fluctuează, este și vorba de o problemă economică. Cum pot, cum pot fi pescuite resursele disponibile în mod profitabil? Așa apare problema supracapacității. Problema este așadar una care nu poate să fie rezolvate, nu putem găsi o definiție care să răspundă la toate cererile. Nu vrem să eliminăm uh, politica bazată pe parametrii nominali statici și care vrem să eliminăm acești parametri statici și să îi înlocuim printr-un, printr sistem mai flexibil. Industria va decide care este capacitatea reală în mod durabil și profitabil și fără să aibă niciun fel de niciun euro de la contribuabilul european. Este și obiectivul comisiei. Și foarte pe scurt, dacă îmi dați voie să răspund la întrebările puse de raport, doamna raportor. Întrebările adresate specific comisiei în legătură cu debarcarea capturilor. Uh, comisia propune uh, o introducere uh, eșalonată a unei interdicții a debarcărilor, în care se sublinează că politica comună de pescuit este una dintre competențele exclusive ale Uniunii Europene, conform tratatului. În ceea ce privește sancțiunile automate, Comisia întotdeauna este dispusă să aplice sancțiuni, însă, bineînțeles, în contextul instrumentelor juridice care îi stau la dispoziție. În momentul actual, putem doar uh, amâna plata totală sau parțială a fondurilor și putem refuza rambursarea fondurilor comunitare către statele membre. Însă, pe baza un, doar a unor criterii de eligibilitate. Dacă o cheltuială din partea unui stat membru contravine în mod clar criteriilor de eligibilitate, putem spune foarte clar că aceste sume nu vor fi rambursate și facem acest lucru. O altă întrebare este dacă trebuie să avem un sistem îmbunătățit de asigurare a condiționalității cheltuielilor publice. După cum știți, domnule președinte, propunerea comisiei în legătură cu, urmă, cu viitoarea PCP crește gradul de condiționalitate al cheltuielilor publice. Suntem mult mai exigenți și cerem colegiuitorilor noștri să ne acorde puteri de refuz dacă anumite condiții nu sunt îndeplinite. După aceea, în legătură cu revizuirea la jumătatea mandatului, da, acest an vom prezenta uh, raportul în legătură cu implementarea Fondului European pentru Pescuit. Fond, raportul va fi disponibil mai târziu acest an și de ce ultima evaluare a supracapacității a avut loc în urmă cu 15 ani. Motivul este unul foarte clar. Cu 15 ani în urmă ar, ar trebui să pregătim o bază tehnică pentru politica pentru următorii șapte ani. Ne-am bazat pe faptul că Uniunea Europeană va face o prescripție statelor membre. Însă această politică a obligațiilor prescriptive ale Uniunii Europene către statele membre pentru a reduce supracapacitatea, această politică a fost eliminată de către Consiliu în 2002. Deci, din 2002 încoace, avem o politică voluntară de a reduce capacitatea a fost o decizie luată de către Consiliu în 2002 și de aceea, în acest nou context politic, uh, nu mai este nevoie de un raport ca și cel de acum 15 ani. Vă mulțumesc. Îmi dau seama că am putea discuta mult mai mult, însă nu mai avem timp la dispoziție. Trebuie să părăsim sala la do- ora 12.30. Nu știu ce să facem cu reuniunea coordonatorilor însă v-aș sugera să primim un răspuns foarte scurt, un minut din partea Curții de Conturi și vă încurajăm să trimiteți răspunsurile suplimentare mai detaliate în scris. Vă rog, domnule Lazaru. On, on the first... Uh, Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare a raportoarei, dacă curtea cunoaște că există probleme în țările de jos, Grecia și Cipru, răspunsul este că obiectivul acestui raport special a fost să avem o imagine generală a problemelor, motiv pentru care noi am selectat un număr de state membre care împreună reprezintă 80% din bugetul alocat. Deci noi nu ne-am referit la uh, alte țări decât cele care au participat la acest uh, raport. Dacă ar trebui să existe un sistem automat de uh, sancțiuni. Bine, aici uh, nu este neapărat uh, responsabilitatea curții de conturi. E vorba de o problemă de natură politică. Dar foarte pe scurt, uh, referindu-mă la raportul special, la alineatul 34, se spune că se pot, pot, putem avea regimuri de uh, gestionare comună și statele membre sunt responsabile pentru implementare și Comisia nu prea poate influența modul în care statele membre acționează. Și la pagina 71 se spune că reglementările PCP nu au specificat uh, foarte precis obligațiile anuale de raportare, așa încât uh, este mai degrabă responsabilitatea statelor membre aici și uneori uh, sunt probleme cu reglementarea. Mulțumesc acum raportarea un minut dacă dorește să mai ia cuvântul. Nu, mulțumesc, nu mai am nimic de adăugat. E prima dezbatere pe care o avem pe tema asta. Mulțumesc. am Ende der jetzigen Tagesordnung. Äh, Mulțumesc. Am terminat la acum uh, ordinea de zi. Am ajuns la sfârșitul uh, ordinii de zi și următoarele reuniuni sunt deja cunoscute 28-29 februarie. Mulțumesc foarte mult reprezentanților comisiei, curții de conturi și vă rog să începem cât mai repede reuniunea coordonatorilor, deci rog acum pe toată lumea care nu participă la această reuniune să părăsească sala. Mulțumesc!